Okay, ladies and gentlemen, uh, dear colleagues, dear... colegi, doamnelor și domnilor, stimați oaspeți, bine ați venit la ședința comisiei noastre. Trecem la punctele 17 și 18 de pe ordinea de zi în asociere cu Comisia pentru Comerț Internațional. Salut președintele acestei uh, comisii, care probabil după afeție e cea mai uh, importantă în Parlament. președintele acestei comisii fiind domnul Bernd Klanden. E vorba despre strategii pentru relațiile UE-China, uh, este punctul 17 de pe ordinea de zi și vom începe, deci, lucrările noastre cu o audiere publică după cum spuneam, e vorba de o audiere organizată împreună cu Comisia INTA. Aș dori mai întâi să-i salut pe oaspeții noștri. Domnul Jan Weidenfeld este șeful unității pentru politici cu, între Uniunea Europeană și China. Apoi, domnul Franz van den Putten, care este cercetător principal la Institutul de la Haga și Apoi vom avea o conferință telefonică cu domnul Harburn, președintele Camerei de Comerț UE uh, China în Beijing. Am dorit să știm dacă funcționează legătura. Deocamdată se pare că nu. Însă vom încerca să stabilim această legătură. Vom acoperi astăzi câteva dintre elementele cele mai pertinente din relațiile UE-China și aș sugera mai întâi să ia cuvântul domnul Weidenfeld ca să ne vorbească despre strategia Chinei în Europa și domnul Van Weidenfeld aveți 10 minute la dispoziție, după care domnul Franz van den Putten ne va vorbi despre viziunea Chinei uh, și rolul său în viitorul politicii internaționale, de asemenea 10 minute, după care să sperăm că vom fi în măsură să discutăm cu domnul Harburn, dacă vom reuși să stabilim uh, legătura. Vă rog! Mulțumesc, domnule uh, McAllister. E o adevărată plăcere să fiu astăzi în Parlamentul European în fața celor două mai importante comisii din Parlament și e o onoare să vă vorbesc despre faptul că relațiile UE-China se confruntă acum cu o nouă realitate și probabil uh, partea cea mai importantă și cea mai dificilă din această nouă realitate este faptul că China nu va uh, avea o convergență către economia liberală de piață și de norme politice diferite. Cel puțin acestea au fost semnele în ultima, de, în ultima decadă. Însă în ultimele 12 luni lucrurile au devenit din ce în ce mai clare. China China are propriul său drum politic și economic. Și asta va crea în mod inevitabil anumite fricțiuni între relațiile, în relațiile dintre China și Uniunea Europeană. Faptul că am fost invitat astăzi să vă vorbesc despre strategiile Chinei în Europa demonstrează că există o nouă realitate în relațiile Europa-China. China este din ce în ce mai prezentă în Europa, poate mai prezentă decât oricând la nivel economic, politic și ca și actor de securitate. Acum ne putem uita la activitatea economică a Chinei mai întâi în Europa. da Yeah. There we go. Sorry about that. So let me look at China's economic activities in Europe first. Întâi activitățile economice ale Chinei în Europa. Există anumite ambiții, uh, spre exemplu uh, uh, eticheta Made in China 2020, o vorba de investiții strategice care vor continua în Europa și care vor reprezenta o provocare pentru economiile europene în uh, ciuda introducerii unui nou cadru de reglementare pentru investițiile directe străine către exterior, care doresc, de fapt, să limiteze fluxul de capital către exterior, eu cred că nu există alte motive întemeiate pentru a ne aștepta la schimbări în uh, politica investițională a Chinei. În ciuda unei scăderi cu 17% anul trecut, în 2017, Europa are totuși în continuare cea mai, a doua mare contribuție a investițiilor directe străine uh, pe teritoriul său. Există un adevărat flux uh, al investițiilor străine ale Chinei înspre Europa în 2018 și faptul că s-au modificat regulile investiționale pe teritoriul SUA, acest lucru ne va permite să credem că um, capitalul chinez va uh, uh, fi foarte abundent și pe viitor în Europa. Sursele de finanțare ale Uh, acestor investiții directe, în principiu uh, străine directe, nu uh, trebuie să ne îngrijoreze. În ultimii ani am observat că aceste investiții s-au făcut în transporturi, în infrastructură, sectoare care sunt considerate drept foarte importante pentru securitatea națională. De asemenea, industriile reprezintă și manufactura reprezintă de asemenea o țintă a investițiilor chinezești putem spune că partea relativă a investițiilor uh, conduse de către investitori statali chinezi în Europa a trecut de la 35% în 2017 la 68% în 2017. Există propuneri în Uniunea Europeană pentru un nou mecanism de screening pentru aceste investiții. Este dezbătut în momentul de față în Parlament și reprezintă un pas important deocamdată pentru a face față acestor îngrijorări de securitate în jurul acestor investiții chineze. Cu toate acestea, e clar că e nevoie de un mecanism care pe termen mijlociu să vină și cu cu soluții față de aceste riscuri. Uh, Uniunea Europeană trebuie să-și examineze aproape politicile de concurență și noi acum câțiva ani de zile, Merix, am venit cu câteva idei foarte concrete în acest domeniu. Un alt element important reprezintă strategia Made in China 2025. E vorba de politici industriale uh, deosebit de importante, politici cheie. Dați-mi voie acum să mă refer și la partea politică. Există și, dincolo de aceste investiții sporite, există de asemenea și o influență sporită la nivel politic a Chinei în Europa. Evident, aceste operațiuni de influență politică încercăm întotdeauna să le vedem printr-o prismă activităților rusești, dar avem motive întemeiate să ne gândim că, pe termen mijlociu, China s-ar putea să reprezinte o provocare și în acest sens. Uh, în loc să adopte această influență, aceste tactici de influență destructive, uh, precum cele ale Kremlinului, Partidul Comunist Chinez va încerca să-și construiască influența în Europa într-un mod diferit. Influența Beijingului asupra activităților din Europa pleacă de la ideea că își doresc să mențină Partidul Comunist la putere pe o perioadă cât mai lungă. Aceste eforturi politice um, au drept scop să pună capăt vocilor discordante ale oponenților față de aceste politici chinezești. Partidul Comunist este mai convins decât oricând că abordarea sa față de guvernanța economică și politică este mult mai bună decât oricare altă uh, democrație liberală. Activitățile politice au drept scop o legitimizare a partidului și un, obținerea unui sprijin pentru politici și proiecte care să le permită să popularizeze modelul economic și politic uh, în întreaga lume, chinezesc în întreaga întreaga lume. Acum, evident, nu avem timp pentru a discuta în detaliu felul în care China influențează prin diferite mecanisme Uh, activitățile din Europa, le puteți vedea pe ecran. Însă vreau să mă refer la un lucru. China utilizează o gamă largă de instrumente de influență în Europa, utilizând diferite elite de business, uh, cei care influențează opinia publică și, evident, în întregime societatea uh, faptul că Partidul Comunist are aceste instrumente la dispoziție, asta nu înseamnă că întotdeauna își obține un rezultat. Însă, Mă gândesc că acest rezultat poate fi obținut la un moment dat. Uh, Uniunea Europeană până în prezent nu a fost în măsură să acționeze în mod coerent și unit față de politicile investiționale ale Chinei. Uh, Beijingul a definit deja câteva din uh, modalitățile prin care se asigură o acoperire în mass media referitor la China și de asemenea, a existat și o influență asupra uh, diferitelor grupuri de think tank și universități în Europa. Prin influențarea acestor activități, uh, printr-o activitate de succes în această direcție, se promovează transparența și conștientizarea ca și elemente uh, uh, critice și ne putem aștepta la o evoluție a societății și la o evoluție chiar a naturii percepției activităților politice. În încheiere, aș dori Să menționez foarte pe scurt și câteva aspecte legate de securitate în ceea ce privește prezența Chinei în Europa. Profilul acesta al Chinei recent, ca și actor global de securitate, este extrem de important. Am observat acest lucru în uh, Marea Baltică și în uh, frontierele nord-estice ale Europei. Anul trecut, Marina uh, chineză a angajat câteva exerciții militare împreună cu Rusia în Mediterana, la frontierele de sud, și mai ales în ultimele 12 luni uh, Turcia, membru proeminent al NATO, a dezvoltat diferite relații cu uh, China în cadrul organizației uh, cooperației de la, pentru cooperare de la Shanghai. Deocamdată nu putem vorbi de o confruntare, evident, nu putem fi neapărat deosebit de încântați față de această apropiere și În ceea ce privește provocările de natură mai degrabă politică și economică, evident, nu este o surpriză faptul că politica de securitate a Chinei este uh, mult mai amplă decât cea a Europei. Uh, însă vom avea posibilitatea să discutăm acest lucru în această după-amiază. deocamdată mă voi opri aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Vielen Dank. Our second speaker. Vă mulțumim. Urmează acum domnul Van der Putten, care ne va spune care este poziția pe care vrea să-și o asume China pe viitor și uh, care vor fi relațiile cu comunitatea internațională. Mi s-a spus că prezentarea domnului Van den Putten se intitulează Viziunea asupra viitorului rol al Chinei în politica internațională. Mulțumesc, domnule McAllister. Într-adevăr, voi vorbi despre viziuni cu privire la viitorul rol al Chinei nu vreau să fac pre- preziceri, ci pur și simplu vreau să analizez uh, posibilele viziuni, pornind, bineînțeles, de la declarațiile făcute de China cu privire la viitorul uh, rol al acestui stat în contextul cooperării internaționale. Și după aceea voi încerca să fac o proprie interpretare cu privire la maniera în care am putea, zic eu, să înțelegem aceste viziuni exprimate de China. Liderii chinezi și în special domnul uh, președintele chinez au vorbit despre reîntinerire, despre acest concept al reîntineririi. Președintele a menționat uh, conceptul mai multe dintre discursurile sale. El vorbea că despre faptul că acest uh, concept are de-a face cu înapoierea de care suferea China, înapoiere care o făcea vulnerabilă și tocmai din pricina acestui trecut, în momentul de față, China trebuie să se concentreze pe dezvoltare. De asemenea, președintele spunea că reîntineria este unul dintre visurile cele mai importante ale chinezilor. Deci, iată, conform președintelui uh, chinez, uh, e clar că acest concept trebuie să stea la baza viitoarelor politici uh, ale Chinei. președintele se referă la un moment al istoriei în care China era uh, vulnerabilă și slabă. În perioada aceea uh, a avut loc războiul pentru opium, care s-a terminat în 18, 1842 China a pierdut, și-a pierdut uh, autonomia ca urmare a acestui război, și-a pierdut poziția de cea mai mare economie la nivel mondial, și-a pierdut o parte din teritorii, și anume Hong Kongul și Taiwanul, și și-a pierdut uh, și rolul de lider regional. Dacă vă uitați la aceste fapte ale trecutului, vă dați seama că între timp uh, China a reușit să să recupereze multe dintre cele pierdute și a recuperat o parte din uh, uh, teritorii, respectiv Hong Kongul, uh, și-a recâștigat autonomia, dar în continuare, în ciuda faptului că este un foarte important actor regional, Uh, China nu este cea mai mare, nici în momentul de față, cea mai mare economie a, a lumii. Deci, președintele care se referă la întinerire se referă, din punctul meu de vedere, la faptul că uh, China, iată, încearcă să recâștige toate uh, lucrurile pierdute de-a lungul istoriei. Un alt lucru important este poziția Chinei în ceea ce privește dezvoltarea și valorile care stau la baza relațiilor internaționale. Vedeți aici un citat uh, dintr-un discurs al președintelui din 2013. Președintele spune că uh, China ar trebui să respecte dreptul tuturor statelor de a-și alege propriile sisteme sociale și căi de dezvoltare și, de asemenea, domnia s a spus că țările, indiferent de dimensiunea lor, sunt uh, membri cu drepturi egale ai, ale, ai comunității internaționale. Iată, vedem aici două aspecte diferite. În primul și în primul rând diversitatea, un uh, aspect pe care îl promovează China de mult timp în, încoace. Am putea interpreta această diversitate ca absența valorilor universale. Ce înseamnă asta? Că fiecare stat poate să-și, uh, să-și uh, aleagă propriul sistem social, economic, prin urmare, valorile democratice și liberale promovate de către statele occidentale uh, Uh, nu sunt uh, neapărat uh, cele mai valide din punctul de vedere al Chinei, bineînțeles. Și pe de altă parte, toate statele trebuie să fie egale în relațiile internaționale. China vorbește despre democrația internațională. Deci, iată, vedem că e un efort făcut de China pentru, în, în sensul uh, de, uh, de limitării, până la urmă, a privilegiilor de care se bucură puterile occidentale în relațiile internaționale. Când vorbesc despre mm, puteri uh, la nivel global, mă gândesc, sau puteri occidentale, mă gândesc la Statele Unite ale Americii, Japonia și, de ce nu, și Rusia. Vreau să vă mai prezint și un al treilea citat din Deng Xiaoping de data aceasta. Este vorba despre un citat dintr-o declarație făcută de Deng Xiaoping în 1974 în fața adunării Națiunilor Unite. Bine, nu toate cele spuse pe vremea aceea de Deng Xiaoping sunt valide în continuare, dar există totuși aspecte care își păstrează valoarea, cel puțin în contextul aspirațiilor Chinei. În 74, Deng Xiaoping, iată, spunea că China are o responsabilitate, trebuie să acționeze în, uh, în, uh, pentru a-i uh, sprijini pe oprimații din întreaga lume, pentru a apăra în fața celor care îi oprimă, respectiv Rusia și Statele Unite ale Americii. În același timp, Deng Xiaoping spunea că China nu este o supraputere, superputere și nu va deveni niciuna una. Niciodată una spre deosebire, iată, de Statele Unite ale Americii și, Chi- și Rusia pe vremea aceea. Iată câteva elemente care merg mână în mână cu citatele pe care vi le-am dat. China a devenit actor uh, pe plan politic în 1917, uh, când China a declarat război Germaniei. Deci, iată, de 100 de ani, China a devenit uh, actor global. Mai apoi, China s-a alăturat Ligii Națiunilor în 1919 și în 1945 China a devenit o mare putere uh, odată cu primirea statutului de membru al adunării generale a ONU. Uh, deci, iată, un statut uh, obținut de China cu mult timp în urmă. După al doilea război mondial, iată, China și-a dat seama că este recunoscută ca mare putere. A început să se concentreze din ce în ce mai tare pe uh, statele în curs de dezvoltare și vă vorbeam deja despre discursul din 74 al lui uh, Deng Xiaoping. Um, <coughs> so China now presents itself as the informal leader of the deci, iată, China își asuma rolul de lider informal al uh, statelor în curs de dezvoltare. În 1940, 1994 uh, avem G74 și China și în 2013 a fost uh, prezentată inițiativa Centura și Drumul, o inițiativă uh, care avea rolul de a transmite un mesaj cât se poate de clar. Și anume, acela că eforturile făcute de Occident în uh, trecut nu fusese încununate de succes și uh, uh, mesajul era de asemenea acela că China, iată, și asumă rolul de lider în ceea ce privește dezvoltarea la nivel global. Avem aici un calendar stabilit de către președintele chinez. Până în 2021, China trebuie să devină o, țară relativ prosperă. Până în 2035 China ar trebui să fie lider global în domeniul inovării și în 2044 uh, sau 2049 China ar trebui să fie lider în ceea ce privește influența pe plan internațional. Și, după cum spunea președintele Chinei, în momentul respectiv conceptul de reîntinerire se va fi transformat în realitate. În final, aș mai spune următoarele. China a depus eforturi eh, susținute și continuă să o facă pentru a reduce prăpastia existentă între statele în curs de dezvoltare și eh, statele dezvoltate, adică între statele în curs de dezvoltare și vest, Occident. China promovează dezvoltarea economică la nivelul statelor în curs de dezvoltare și, de asemenea, încearcă să contracareze influența economică și politică a Occidentului în aceste state. De asemenea, China încearcă să pună capăt uh, supremației americane în, în Asia, încearcă să depășească, să, să depășească uh, capacitățile economice ale Statelor Unite și, de asemenea, să-și asume rolul de lider pe care Statele Unite îl au acum. China este primul dintre statele în curs de dezvoltare, dar uh, mai mult decât atât are o poziție foarte agresivă în contextul comunității internaționale pe ansamblu. În al patrulea rând, China pare să-și dorească păstrarea arhitecturii globale din momentul de față, însă vrea să contracareze uh, leadership-ul uh, occidental și de asemenea să elimine valorile promovate de Occident. Și ar mai fi câte ceva de spus despre strategie, strategia Chinei. Strategia Chinei uh, este una cât se poate declară, dar uh, Occidentul, respectiv Uniunea Europeană, poate la rândul său uh, să contracareze această strategie. Cum anume? pune în accent pe cooperarea în domeniul dezvoltării cu, cu China. Trebuie să colaborăm cu China, care deține acest nou rol în contextul dezvoltării statelor în curs de dezvoltare. trebuie să fim conștienți de faptul că China încearcă să creeze o tensiune în relațiile internaționale, o tensiune între statele în curs de dezvoltare și Occident. De asemenea, China vrea să folosească Uniunea Europeană în încercarea ei de a depăși uh, uh, influența politică globală a Statelor Unite ale Americii. După aceea, uh, după cum spunea antevorbitorul meu, când vine vorba despre valori, China nu dorește păstrarea uh, supremației acestor valori euro, uh, europene liberale. Trebuie să ținem cont de toate aceste elemente. Okay, thank you, Mr. Van der Putten. Mulțumim foarte mult, domnule Van der Putten, spune președintele. Acum lansăm apelul video. Avem o conexiune, întreabă președintele. Suntem conectați cu Beijingul. Ah oui Allô Allô Hello? Oui. Attends, oui? Can you hear me now? Yes. Oh, can you hear me? Bună ziua, spune președintele, ne puteți auzi? Da, ce bine. We are the Foreign Affairs Committee. Uh, we have a meeting together. Aici Comisia de Afaceri Externe alături de noi sunt și colegi de la Comisia pentru Comerț Internațional. Sunteți cel de-al treilea orator și mi s-a spus că ne veți vorbi despre echilibrarea poziției UE-China prin dialog. Vă dau cuvântul pentru 10 minute. Yes, thank you for this opportunity to address the joint inter. Mulțumesc, mă bucur că am această uh, oportunitate să vă vorbesc. Mă numesc Matt Harburn și sunt președintele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 Thank you to Beijing. Mulțumim, Beijing, domnule Harbour. Colegii au auzit acum toate cele trei intervenții introductive. Avem acum la dispoziție cam o jumătate de oră pentru dezbatere. Și întâi de toate, îi cuvântul colegului Bernd Lange, președintele Comisiei INTA. Mulțumesc! Mă gândesc că multe din pozițiile pe care noi le discutăm sunt oarecum defensive. Spunem, arătăm mereu cu degetul, China face asta și asta, încearcă să obțină influență politică, nu doar economică și așa mai departe. Să fie oare legat acest lucru de slăbiciunea politicilor europene, ori de slăbiciunea faptului că nu dispunem de o strategie industrială solidă, clară? Mm, s-a citat în repetate rânduri această strategie pentru 2025 a Chinei. Ce se întâmplă însă cu strategia noastră? Care e comportamentul nostru pe scena politicilor internaționale? Nu sunt sigur că viziunea este realmente una echilibrată și sigur avem mult comerț, dar și multe probleme Am auzit multe cazuri de uh, tratare, de concurență neloială, mai ales uh, problemele pe care le aduc întreprinderile de stat, probleme cu investițiile și e important să găsim un teren comun pentru a negocia un acord de investiții cu autoritățile uh, chineze. Suntem deja la 17-a rundă și sper că domnul Xi la următorul congres al partidului său, sau după ultimul congres, e mai um, angajament, să, e mai angajat să respecte un eventual nou acord. Apoi, în ce privește comerțul internațional, trebuie stabilizat sistemul internațional de comerț în cadrele Organizației Mondiale a Comerțului. E nevoie și aici de o declarație clară împotriva uh, măsurilor protecționiste, dincolo de critici, de criticile legitime la adresa practicilor chinezești, trebuie înțeles ce se întâmplă pe scena globală, pentru că pe această scenă globală avem nevoie de China ca și partener la OMC. Iată, asta e opinia mea. Dar e și o întrebare pe care o lansez experților. Mulțumim, Bernd Lange. Spune președintele, aș sugera să adunăm câteva comentarii, întrebări de la colegi și apoi să dăm cuvântul vorbitorilor pentru a răspunde. Următorul este Bas Belder, raportorul nostru. Bas? Da, mine. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Nu mi-am dat seama că îmi va veni rândul atât de rapid, mă scuzați. Cred însă că e foarte interesant tot ce am auzit în această după-amiază. Eu, în calitate de raportor, sunt cât se poate de interesat. Am citit multe despre ce se petrece, despre evoluțiile din China, care se mișcă foarte repede și au implicații uh, vaste Poate că nu am prea multe de spus. Dacă ne să ne uităm la studii uh, din Asia de Est sau din China, uh, alți experți mi-au spus că în felul său China e unică și e foarte interiorizată. Dar mă întreb nu e oare urgent să avem o nouă strategie pe care să o dezvoltăm vis-a-vis -vis de China? Am văzut că în anul din urmă China, în formatul 16 plus 1, a dat dovadă de anumite slăbiciuni. Și adesea se exploatează uh, în mod negativ diverse scenarii. Noi trebuie să înțelegem mai exact despre ce vorbim și care e strategia noastră europeană vis-a-vis -vis de China. Nu ar trebui să fie una de confruntare, ci una de uh, dialog, de angajament. Trebuie să luăm în serios lucrurile. chinezii dezvoltă multe lucruri pe linia diplomației bunăoară, dar care sunt exemplele uh, concrete? Propria noastră delegație a vorbit despre aceste lucruri. Am fost și eu recent în China și cred că a venit timpul, domnul Weidenfeld vorbea despre asta, să înțelegem practicile politice uh, chinezești, așa încât noi să ne putem dezvolta propriile strategii politice. John Lennon acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, uh, avem un fel de concurență între sisteme și cred că această concurență va mai exista ceva timp de acum înainte. Uh, s-a spus deja despre planul președintelui chinez uh, care ajunge până în 2049. Deci visul uh, chinezilor trebuie să se fi realizat până în 2049. Până în 2035 spuneați că ar China ar trebui să fie cea mai influentă țară pe plan uh, internațional. Uh, până în 2000 și ceva ar trebui să fie cea mai mare uh, economie la nivel mondial. Deci, iată un plan cât se poate de clar, un plan care este Uh, care se poate transforma și se dorește a fi transformat într-un fel de model de bune practici uh, pentru toate statele din uh, lume. Iată, un, un sistem represiv care vrea să-și exporte valorile. Noi îl avem pe Orban, dar până la urmă Orban e mic copil pe lângă ce ar putea să facă chinezii la nivel mondial. Domnul Langen întreba ce anume facem noi Modelul acesta european, care teoretic ar trebui să fie cel mai atrăgător, este el prezentat, este el într-adevăr promovat, este el uh, reîntinerit? Oare? Dacă nu, atunci cum anume ar trebui să aibă loc această uh, reîntinerire? După aceea, finanțele. Finanțele sunt foarte importante și din punctul acesta de vedere, China are clar un avantaj uh, față de noi. China are bani, noi nu prea. Uh, și cred că ar trebui să găsim o soluție și pentru asta. Au existat, într-adevăr, uh, ani prosperi din punct de vedere economic. Între timp, cerul s-a mai negurat în China în ceea ce privește accesul companiilor europene în China, e clar că acesta este limitat. Există acest protecționism contra căruia noi ar trebui să luptăm și nu o facem uh, suficient de bine. Să nu uităm că trăim într-o eră modernă, să nu uităm de internet, internetul cu toate avantajele sale, credite, etc., etc. Și această, uh, această eră caracterizată prin internet este interpretată diferită de China uh, și de către noi. Deci, iată, o mulțime de uh, de diferențe, diferențe care n-ar trebui neapărat să stea în, în calea dialogului. Dar un dialog care să fie întotdeauna bazat pe sinceritate. Într-adevăr, China are o istorie milenară, o, ister, o, o istorie milenară pe care o admirăm și pe care, de altfel, China o folosește pentru a-și promova influența. Dar haideți să vedem dacă toate aceste centre stabilite, create de către China în uh, Occident, uh, sunt uh, chiar menite a transmite niște valori, niște valori durabile. Mulțumim, urmează domnul Winkler. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Am ascultat cu atenție analiza introductivă. Vreau să-i salut pe experți, pe uh, Mats Harbour, în special, președintele Camerei de Comerț UE în China. Am discutat mult la INTA Mm, bazându-ne tocmai pe observațiile dumnealui, pentru că ei reprezintă companiile europene în China, deci ei știu foarte exact despre ce vorbim. Și mi-am construit avizul în bună parte pe opiniile Camerei de Comerț UE în China. Dragi colegi, în această clipă am importat în UE bunuri în valoare de un miliard de euro, în acest moment în care noi vorbim, și exportăm bunuri în valoare de 0,5 miliarde către China. Putem vorbi despre Confucius, despre internet, despre foarte multe lucruri, dar vorbim aici doar de bunurile comercializate, nu vorbim de servicii, nici de investiții și nici măcar de uh, comerțul online. Și atunci când ați Uh, citat uh, noul context al relațiilor UE-China, am crezut că îl veți cita pe președintele Trump și protecționismul său atunci când ați vorbit de noi realități în relația UE-China. Pentru că problemele vin de la Washington, nu de la China și uh, războiul comercial provine din aceeași capitală. Acestea sunt noile realități, nu altele. Da, trebuie să ne susținem interesele în mod strict, trebuie să respectăm însă și regulile și ce putem vedea dinspre Beijing, ce vedem din partea președintelui uh, Xi Jinping, uh, discursul flamboyant de la Davos, atât anul trecut cât și anul acesta, Impresionant, nu? Sunt niște angajamente, dar, din păcate, nu sunt încă transpuse în fapte. Deci trebuie să cerem să vedem măsurile concrete. Însă, unii pași au uh, apărut um, Uh, deschidere în construcția uh, de nave și trenuri, în comerț, însă trebuie să ne așteptăm încă și la mai multe. Și dacă îmi permiteți, domnule președinte, încă un element, în această dimineață am discutat cu viceministrul uh, pentru comerț din China, care a fost aici la Bruxelles, întâlnindu-se cu Comisia Europeană ieri și cu domnul Lange și cu mine în această dimineață, în pregătirea misiunii noastre la Beijing și Shanghai, și am discutat foarte sincer. Uh, am insistat uh, de ambele părți că dialogul nostru trebuie uh, să fim cu toții mult mai sinceri. Și aș susține aceeași idee aici. Trebuie să fim cât mai sinceri în propriul nostru dialog intern. Pentru că Uh, putem discuta despre toate aceste lucruri în paralel cu dezvoltarea unei uh, politici de piață uh, și de acces. Dar trebuie văzut care sunt regulile internet de respectat și dacă schema 16 plus 1 respectă aceste reguli. Dacă e transparent, atunci nu e decât un element în plus pentru strategia UE vis-a-vis -vis de China. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Domnule Winkler, acum Trecem la vorbitorii care s-au înscris la cuvânt. Doamna Șuița, doamna Andrichene, domnul Zahadil, domnul Weigel, Butikhofer și domnul Scholz. Domnul Cuca, de asemenea. Închid lista de vorbitori și aveți maxim două minute fiecare, începând cu doamna Șuița. Mulțumesc. Încerc să fiu subțintă, domnule președinte, e adevărat. Există o competiție între două sisteme, deci trebuie să luăm în calcul acest lucru. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că președintele Xi va rămâne pe termen nedeterminat la putere. Uh, potrivit uh, noilor reguli adoptate de Partidul Comunist Chinez. Trebuie ținut seama de aceste elemente de la bun început. Dar, sigur, trebuie să continuăm dialogul cu China și să cooperăm mai departe pe reguli concrete. Am însă o întrebare punctuală. Unii au menționat uh, Taiwanul și Hong Kongul. Ați spus China a recâștigat Hong Kongul, da, însă nu și Taiwanul. Iată de unde întrebarea mea. În ultimul nostru document de politică externă și de securitate ne-am angajat să susținem participarea Taiwanului în organizațiile internaționale. Deci susținerea Parlamentului European în această materie e pe masă. Cum se face atunci că Taiwan a fost exclus dintr-o seamă de adunări internaționale. Participarelor la OMC, de asemenea, e sub semnul întrebării. Care e motivul pentru astfel de lucruri și dacă știți ceva mai multe despre această situație a Taiwanului? Sigur, China ar trebui să nu mai împiedice participarea Taiwanului în general în organizațiile internaționale. Aveți oare informații suplimentare pe această temă? Vă mulțumesc. Mulțumim. Acum domnul Zahadil. Mulțumesc, domnule președinte. Am sentimentul că suntem încă într-o confuzie în această relație noastră cu China. Nu știm dacă să spunem că sunt niște parteneri sau niște challengeri. Cred că nu putem uh, digera impactul geopolitic uriaș pe care îl are China sau tot ce ține de această inițiativă, uh, centura și drumul. Uh, Germania are ca partener privilegiat China. Iată, uh, acum intervine uh, o schimbare în comerț, nu doar în geopolitică și relațiile noastre cu China ar trebui abordate într-un spirit mai pragmatic. Uh, Cred că putem fi de acord că nu suntem de acord pe absolut toate aspectele, toate punctele, dar există un numitor comun cu China, comerț deschis, stabilitate globală, echilibru global și ar trebui să lucrăm pe aceste uh, linii împreună. A existat o primă parte în aceste prezentări despre eforturile de influență politică pe care le derulează China în UE. Trebuie să vă spun că sigur, China lucrează la uh, PR, dar haideți să evităm să fim exagerat de suspicioși ori paranoici. Am citit recent un articol în Politico unde se portretizează această inițiativă 16 plus 1 ca un plan al Chinei de a uh, submina uh, Uniunea Europeană. Eu cred că ar trebui să fim mai realiști, mai sobri, în analiza unor astfel de uh, scenarii și să fim cât mai pragmatici, fără a încerca să uh, construim uh, teorii ale conspirației. Haideți de să fim deschiși, sinceri, constructivi și pragmatici. Vă mulțumesc! Președintele, Aș vrea să comentez uh, remarca dumneavoastră despre 16 plus 1, dar fiind președinte, îi dau cuvântul lui Weigel. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este extrem de important să discutăm despre propria noastră strategie vis-a-vis -vis de China și ar fi o mare greșeală ca de la bun început să abordăm China drept un adversar sau chiar un dușman al Europei, uh, care ar putea să aducă doar daune intereselor noastre. Trebuie să fim deschiși la minte în contactele noastre cu China. Și aș vrea să vorbesc despre o temă specifică. Recent am avut o conferință aici în Parlamentul European pe tema securității regionale în Marea Chinei de Sud. Și am primit niște experți eh, de la Taiwan care au participat în dezbaterea respectivă. Sigur că pentru Taiwan toate schimbările recente, eh, ce nu ni se par eh, dramatice, au un impact uh, uriaș asupra preocupărilor uh, Taiwanului în materie de securitate, când China a început să utilizească uh, Aparat de zbor M310 uh, pe coasta uh, de sud-est. Reprezentanții Taiwanului au explicat impactul asupra stabilității în regiune și chiar și asupra securității spațiului aerian. O seamă de exerciții din Marea Chinei de Sud au uh, penetrat uh, spațiul aerian uh, și marin al Taiwanului, tocmai pentru a demonstra puterea militară pe care o are. E un instrument privilegiat, rămâne comerțul pentru a asigura pacea și prosperitatea și o strategie cheie în regiunea Asiei. Cred că există schimburi și dialog constant între China și Taiwan, care nu poate decât să sporească securitatea în regiune, acolo unde Taiwan trebuie să supraviețuiască alături de China continentală. Mulțumim, Ivo Weigel. Acum, domnul Butikofer. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președintele. Cred și eu că e o abordare bună aceea de a cere în experților noștri să ne spună ce e nou în China și în Europa, în relația între aceste două părți. Cred că un element nou, cel puțin în propria mea analiză, e că a intervenit o schimbare de regim în China în ultimii doi ani. Înainte, China era aristocrație comunistă, ca să o numesc așa. Astăzi este un sistem cu un împărat de partid, care se apropie pas cu pas și zi cu zi de o dictatură. Eu cred că asta e o schimbare de paradigmă și mai cred că politica externă a Chinei uh, urmărește și ea o nouă paradigmă. Am fost surprins să aud din partea unui expert că uh, în politica externă China încă urmează sfaturile Deng Xiaoping. Uh, Însă noul președinte nu urmează aceeași politică. El creează o comunitate a destinului comun și e practic opusul, după părerea mea, a unei comunități internaționale bazate pe valori comune, așa cum uh, Carta Națiunilor Unite arată. Mai cred că există un element nou în abordarea Chinei vis-a-vis -vis de Europa. China uh, obișnuia să fie un suporter al uh, unificării europene, acum însă China uh, joacă um, cartea uh, divide, a diviza și a um, conduce. Pentru colegii care critică opinia mea, aș spune că atitudinea unor mari state europene care în mod lacom își urmăresc doar propriile eh, interese, mm, sunt cel puțin la fel de nocive și divizează Uniunea. Deci nu trebuie să arătăm cu degetul în nicio direcție. Cred că trebuie să insistăm ca China să aibă o politică unică vis-a-vis -vis de UE. Mulțumim, domnule Bütikofer. Helmut Scholz, acum mele verzilor. Mulțumesc foarte mult, doresc să mulțumesc celor trei uh, experți pentru contribuții, care evident ne oferă încă o dată posibilitatea de a avea câteva prezentări de context istoric, context actual al relațiilor între UE și China. Acum, timpul ne presează. Eu cred că trebuie să avem o abordare diferită în ceea ce privește cel, aceste noutăți cu care ne confruntăm. Deci, cei 12 ani care n-au mai rămas până la încheierea agendei Națiunilor Unite până în 2030 trebuie să fie realizată. Și deci, iată că avem o misiune comună, un scop comun. Ce vom face pentru a implementa aceste scopuri în realitate? Și asta va fi uh, evaluat de fiecare cetățean, și în Uniunea Europeană și în China. Acum, întrebarea către experții noștri este următoarea. Să vedem cum arată dezbaterile interne în China, dacă într-adevăr subiectul este dezbătut, felul în care sistemul național trebuie să evolueze și Trebuie să vedem de asemenea ce fel de model de viață vrem să alegem, felul în care producem, în care consumăm, în care trăim. Deci e clar că problemele Chinei sunt și problemele Uniunii Europene, sunt și problemele SUA, sunt și problemele altor țări din lume, ceea ce înseamnă că ne confruntăm cu o realitate. Și anume, China intră în economia globală, lucru care modifică economia globală. Deci dacă nu uh, abordăm toate aceste provocări și aceste contradicții, nu vom fi în măsură să avem o strategie europeană pentru a face față acestor dificultăți. Deci bănuiesc că va trebui să analizăm mult mai îndeaproape felul în care uh, rezolvăm anumite probleme noi, felul în care le rezolvă ei, să vedem ce răspunsuri putem găsi și felul în care putem contribui la o relație fructuoasă între uh, China și UE. Mulțumim colegului Scholz. Și acum are cuvântul domnul Cucan din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. Doar un aspect. În ceea ce privește relațiile UE-China, care au fost destul de tensionate în ultima vreme. Există puține dialoguri oficiale între parteneri din cauza unor uh, dezacorduri pe marginea uh, ideii de o uh, politică unică a Chinei. Eu cred că trebuie să încurajăm și să sprijinim o evoluție Uh, pozitivă a relațiilor economice și comerciale și în acest sens e nevoie de un dialog poate în care să implicăm și părți terțe. Eu cred că este important pentru că dialogul este un element important pentru o rezolvare pașnică în regiunea Asia-Pacific. Și întrebarea mea este următoarea. La ce vă așteptați pe viitor pentru aceste strategii comerciale și care sunt elementele pe care noi ar trebui să le includem în strategia noastră UE-China, în așa fel încât să preîntâmpinăm orice um, acutizare a tensiunilor în aceste relații. Mulțumesc! Mulțumesc! Iată, ultimul vorbitor este doamna Andrei Chiene. Am închis lista acum 20 de minute, așa că, Laima, te rog, ultima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte! Colegul Joe Laina a spus că avem nevoie de un scop comun și cred că avem nevoie și de un apel uh, la realitate. E adevărat, dacă vrei să fii bogat, e clar că mai întâi trebuie să construiești un drum. E un proverb, o înțelepciune populară. Asta ne aduce aminte de inițiativa Chinei, un drum, o centură. Și e vorba de o extindere a investițiilor. Volumul și natura acestor investiții pe infrastructuri critice în sudul și estul Europei, în, în întreprinderi high-tech, provoacă îngrijorări la nivel european și în rândul câtorva uh, lideri europeni, pentru că e nevoie de o adevărată strategie pentru a uh, face față felului în care China avansează în Europa. Ei, apoi, s-a vorbit despre investiții directe străine, însă în circunstanțele actuale, uitați-vă că avem nevoie de un mecanism de analiză a acestor investiții directe străine în Europa și cerințele uh, unui astfel de mecanism trebuie să fie aplicate cel puțin unor sectoare strategice, comunicare, transporturi, apărare, uh, Uh, pentru că e vorba de securitatea cetățenilor noștri, a noastră a tuturor. In, investitorii și uh, cei care se ocupă de astfel de investiții trebuie să li se acorde o atenție deosebită. Uh, încă nu avem o suficientă încredere. Observăm protecționismul crește peste tot. Uh, și regulile comerțului internațional sunt uh, astfel puse sub semnul întrebării. Evident că e nevoie de cooperare, mai bine una cooperare decât confruntarea directă. Însă, relațiile economice de succes depind de reciprocitate și deci trebuie să avem o echivalență de tratament deci ar trebui China să-și deschidă piața uh, pentru investiții, să le ofere o mai bună reglementare, o protecție a drepturilor uh, de proprietate intelectuală și să demonstreze asta prin uh, diferite acțiuni concrete. Și aș aprecia dacă eventual experții ar putea să se refere la acest lucru mai în detaliu. Noi am prevăzut să încheiem acest punct de pe ordinea de zi, să-l încheiem la ora 4. Deci aș ruga pe oratorii noștri să încerce să răspundă la câteva din observațiile pe care le-am avut în această după amiază. Poate încea, ar uh, fi bine să începem în sens invers. Domnul Harbour, ați reușit să ne ascultați, să ne auziți? Yes, indeed. I, I have been listening with great interest. Five minutes, the floor is yours. Aveți cuvântul timp de 5 minute, vă rog. Very much. Uh, <clears throat> yes, is Europe too defensive? Well, um, you know, if da, dacă noi reușim să reducem discriminarea uh, din politicile industriale uh, chineze, atunci întrebarea următoare este pentru Europa dacă mai avea nevoie de o politică investițională care să fie asemănătoare cu cea a Chinei. Eu n-am un răspuns, dar mă gândesc că acest lucru trebuie să fie discutat la nivel de lideri politici. Eu cred că trebuie să dialogăm și mai departe cu China uh, la nivel de entități, de conducere, la nivel de OMC. Trebuie să invităm China în acele organisme în care construim viitorul guvernanței globale, în acele entități unde construim standarde. Observăm că există un interes uh, în rândul Chinei pentru a dialoga și Trebuie să salutăm acest interes în mod călduros. Acum, evident, în momentul în care vorbim de 16 plus 1, eu cred că este poate o cale de a contracara anumite temeri și anume să vedem felul în care vom finanța infrastructura în sudul și estul Europei. A, s-a mai pus și problema convergenței între vest și China și unii au spus că nu mai există această convergență. Poate un pic am pripit să spunem asta. Ce putem spune, cel puțin, este că, de fapt, convergența continuă, dar în, pe teren economic. Și credem că acest lucru va continua, atât pentru China cât și pentru noi. Contradicția avem impresia noi, este faptul că, de fapt, China se confruntă cu niște provocări imense în felul în care se dezvoltă societatea sa. Există mare încredere în viitor, în timp ce în Europa, care are toate condițiile necesare pentru a avea un viitor strălucit, nu e întotdeauna foarte optimistă față de propriul său viitor. Deci mă gândesc că ar trebui poate în Europa să fim mult mai optimiști față de propriul nostru viitor și asta să fie și un fel de pârghie în relațiile noastre cu China. Acum, întrebarea este dacă, de fapt, ă, reforma aceasta de politici va duce la rezultate concrete în China. E o întrebare deschisă și cred că trebuie să transmitem un semnal clar către China și anume să îți ții promisiunile și să le implementeze ceva deosebit de important. Am aflat recent că anumite chestiuni, cum ar fi, spre exemplu, uh, faptul că nu există reciprocitate, e clar că aceste lucruri vor duce la consecințe politice, dar observăm că acest lucru există deja astăzi și China trebuie să găsească un răspuns, un răspuns puternic și să aprofundeze reforma. Drepturile Chinei. Aceste drepturi sunt inevitabile, nu pot fi evitate, nu pot fi întârziate. E un subiect, poate sună un pic uh, a platitudine, însă e un fapt acest lucru. Cred că este în interesul nostru, al tuturor, ca prin dialog, împreună cu China, să continuăm drumul spre reformă. De asemenea, sunt de acord cu cei care spuneau că nu trebuie să fim uh, prea paranoici în momentul în care uh, discutăm cu partenerul chinez, dar trebuie să încercăm să avem uh, puncte de vedere cât mai echilibrate, cu putință și mai diferite, tocmai pentru a înțelege această societate extrem de complexă. Ceea ce ne îngrijorează pe noi este că atunci când uh, punctele de vedere uh, despre China devin prea extreme, atunci, dintr-o dată, acest lucru activează un fel de sentiment al conspirației, care alimentează uh, dorința de a obține drepturi aici în China. Deci, de aceea spuneam, e nevoie de dialog. Și dacă e o cale pe care trebuie să o, să o mergem până la capăt, e bine tocmai aceasta a dialogului. S-a mai spus de asemenea că schimbările de care e nevoie, așa cum spunea antevorbitorul meu, uh, s-ar putea să ducă la apariția unor temeri sau neînțelegeri în uh, vest. Însă e clar că China trebuie să-și explice sistemul, să explice argumentele care stau la baza anumitor decizii trebuie să înțelegem la rădăcină exact despre ce este vorba. Și așa cum a spus și ultimul vorbitor și pe bună dreptate, dacă e să ne concentrăm doar pe, pe uh, uh, obiectivele de dezvoltare durabilă și mai ales pe uh, lupta împotriva schimbărilor climatice, evident, acțiunile Chinei în acest sens vor fi cruciale pentru a avea un rezultat pozitiv. Și avem câteva semne încurajatoare. Anul trecut, spre exemplu, am constatat că regulile de mediu sunt mult mai stricte, au fost implementate mult mai acut, ceea ce reprezintă parte din eforturile pe care le face China. China, mai mult decât oricare altă țară, investește din ce în ce mai mult în energii regenerabile, ceea ce creează oportunități pentru întreprinderile europene. În concluzie, noi suntem de părere că Europa trebuie să aibă încredere în propria sa economie, în propriul său sistem, să privească viitorul cu optimism și să folosească asta drept pârghie în discuțiile și dezbaterile cu China. China este un partener important și importanța sa nu va face decât să sporească pe viitor. De aceea e nevoie de un dialog aprofundat în continuare cu China și pe chestiuni uh, uh, importante, un dialog periodic. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acum domnul Van den Putten. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Valdeveld și ceilalți oratori au subliniat faptul că e nevoie de dezbatere și dialog, uh, că e nevoie de o strategie față de China eu aș avea trei sugestii care, după părerea mea, ar putea fi luate în considerare în momentul în care se dorește o a, a, uh, punere la punct a strategiei UE față de China. Un prim element. Trebuie mai întâi să avem o viziune clară a felului în care crede Uniunea Europeană că va trebui să arate sistemul global. Dacă Uniunea Europeană recunoaște că situația de status quo nu mai poate fi uh, continuată, atunci sistemul global va evolua și e clar că și China va juca un rol major. Ceea ce ne aduce la întrebarea următoare. Care va fi rolul în acest nou context al Uniunii Europene? Nu putem să spunem doar că vrem să ne menținem un maxim de influență europeană și că vrem să avem uh, un maxim de valori europene în lume. Eu cred că ar trebui să fie ceva mult mai detaliat și mai precis decât atât. Un al doilea element ar fi să abordăm diferite dileme, semne de întrebare, pentru că discuția de astăzi demonstrează că există în continuare multe aspecte în această relație. Uh, dacă e să ne concentrăm doar pe sub-elemente, nu reiese foarte clar care este de fapt poziția per total a Uniunii Europene. Și deci una din dileme ar fi să mm, determinăm cât de importante sunt anumite valori, cum ar fi drepturile uh, omului și uh, alte valori, cum ar fi, spre exemplu, securitatea economică. Toate acestea sunt importante, însă, la un moment dat, trebuie să existe un set de criterii care să demonstreze felul în care vom aborda aceste probleme pe viitor. Apoi, mecanismul de uh, screening al investițiilor directe străine, de asemenea, trebuie să fie un, uh, um, să, ca și China să deschidă economia sa către întreprinderile europene și va trebui să vedem la un nivel mai de bază natura relațiilor pe care le avem cu China. Putem avea viziuni diferite, dar toate acestea trebuie să fie concentrate într-o idee centrală, felul în care abordăm China și felul în care ne comportăm față de acest partener. Și acest lucru trebuie să se oglindească clar în strategie. Strategia aceasta ar putea reprezenta o schimbare de uh, paradigmă a felului în care Uniunea Europeană se comportă în lume. Observăm că în momentul de față China își schimbă ea însăși paradigma, spre exemplu prin această inițiativă uh, Un drum, o centură, și e ceva emblematic. Uh, mesajul transmis este că uh, abordarea uh, vestului nu a fost o abordare suficient de fructuoasă, încununată de succes și că poate exista o alternativă diferită. Deci, în acest sens, e nevoie și de o prezentare din partea unui Europene a felului în care putem să uh, um, concepem uh, viitorul uh, în uh, secolul 21. E clar că e nevoie de o viziune clară pentru a putea prelua și eventual integra și contribuțiile pe care China le poate aduce la acest nou context mondial. Mă gândesc că ar fi ceva bun, din punct de vedere strategic, să fim în măsură să promovăm ideea că sugestia aceasta a unui nou, uh, a unei noi metode e ceva bun, e ceva pe care în, uh, Uniunea Europeană îl poate promova și în care poate juca un rol major. E o inițiativă importantă acest nou drum al mătăsii. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Van den Putten și acum domnul Weidenfeld. Mulțumesc, domnule președinte. Doar două comentarii foarte pe scurt în ceea ce privește investițiile directe străine. Da, e adevărat, China are o poziție importantă și încă nu avem suficiente cunoștințe în acest sens pe aceste investiții directe și politicile aferente. E clar că e ceva care trebuie să fie consolidat. Iar în ceea ce privește relațiile bilaterale, două observații nu e vorba doar de investiții, investiții bilaterale și securitate, ci mai e vorba și de barierele care există pe piață și care trebuie să fie reduse. Așa că trebuie să anticipăm și, de asemenea, trebuie să ne gândim și la posibilitatea ca acel acord de investiții bilaterale să nu fie finalizat. Iar la nivel de context, concurența aceasta sistemică, mai mulți deputați s-au referit la acest lucru, uh, felul în care politicile europene uh, vor fi concepute și felul în care China va răspunde acestora. Ne-am, ne-am uh, referit de mai multe ori la modelul 16 plus 1. Acesta este de fapt și rezultatul a unei politici europene nu neapărat foarte eficiente. Îmi pare foarte rău să spun acest lucru. Uh, China Uh, joacă acea uh, uh, cartă a divide timpera și profită de pe urma acestei manevre. Până în prezent nu am observat să existe o, o, o unitate europeană. Acum cred că se conștientizează acest lucru multe capitale europene și cu siguranță lucrurile se vor schimba. Și, de asemenea, nu trebuie să fim naivi în ceea ce privește afinitățile politice în rândul unor lideri europeni uh, vis-a-vis -vis de omologilor uh, uh, chinezi. Dacă să ne uităm la discursurile domnului Orban, e clar că există o afinitate politică. Acum nu știu până unde merge aceasta, însă este una evidentă și e un nivel de lor de decizie în Europa. Nu trebuie să uităm faptul că modelul chinez este un uh, model nu neapărat extrem de transparent. Um, China are un model de dezvoltare uh, deosebit de impresionant și multe lucruri uh, funcționează strună, dar trebuie să ne uităm și la schimbările politice și au fost oratori care s-au referit la acest lucru. Ce observăm? Mai puțini studenți merg în China. De ce? Pentru că nu au acces la Twitter, pur și simplu. Uh, Acum uh, trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri și felul în care spațiul public este poate restrâns și face ca întregul model să devină mai puțin atrăgător pentru un anumit tip de audiență. Uh, avem nevoie de planificare pe termen lung da, bun, e adevărat că mare parte din modelul de succes al Chinei se bazează pe planificare. Acum, dacă e să ne gândim la dimensiunea politică, lucrurile sunt destul de simple. Ce se întâmplă dacă face un atac de cord președintele chinez? Și s-ar putea să existe la un moment dat o adevărată răscoală. Um, pentru putere. Deci vorbim de multe ori și despre banii chinezi, banii chinezi. Să știți că nu e singurul lucru care duce la succes. Uh, am discutat cu oameni, spre exemplu, din Indonezia, care ne-au spus și că nu prea vrem noi acești bani, pentru că ei vin la pachet cu influență, așa că ne-am ferit de ei. Ca să vă dau un exemplu. Uh, dar mai sunt și alte exemple asemănătoare în regiune, deci banii nu pot să cumpere chiar tot. De aceea trebuie să ne uităm la diferite modele și contrainițiative care pot vi, veni și contracara astfel de inițiative. Mă gândesc la metode mai soft, cum ar fi educația, să câștigăm inimile și sufletele. Apoi, o trimitere și la influența politică a Chinei asupra activităților de sășe în Europa. Știți foarte bine că Uh, aceste activit activități uh, sunt destul de vizibile, vorbesc de la sine, dar v-aș da doar un argument. Mecanismele acestea de influență n-ar fi posibile dacă nu ar exista și China. Și aș vrea să mă mai refer și la un alt aspect, pentru că ne presează timpul. Eu cred că este în interesul Uniunii Europene să avem un fel de casă albă care să definească politicile noastre. Nu trebuie să ne uităm mereu peste umăr la vecinul american să vedem ce zice el mai întâi. Eu cred că mai trebuie să definim o, o adevărată politică propriu europeană în ciuda unor poziții adoptate de unii care sunt poate foarte radicale la nivel comercial. Nu trebuie să uităm faptul că în relațiile noastre cu China, în fond, nimic nu s-a schimbat din cauza lui Trump. În continuare avem o lipsă de reciprocitate în ceea ce privește investițiile, în continuare avem anumite practici comerciale ale Chinei care nu sunt uh, loiale și avem și o divergență de păreri deci, vorbim despre convergență. Da, poate există un fel de convergență în anumite domenii de business. Uh, mă gândesc în uh, tehnologii emergente și așa mai departe, tehnologii de viitor. Bun, uh, acest lucru va fi cu siguranță influențat de China, dar dacă îmi permiteți un ultim punct în ceea ce privește OMC, e clar că China poate fi un partener important, însă perspectivele nu sunt prea promițătoare. Deci, din nou, nu trebuie să supraevaluăm influența pe care China o poate avea acolo. Le mulțumim celor trei uh, invitații ai noștri. Domnul Harbour nu mai este alături de noi, dar uh, iată le mulțumim uh, celor rămași, experților rămași, domnul Van der uh, Putten și domnul Weidenfeld. Uh, Domnule Belder, doriți uh, să interveniți un, pentru a încheia aceste discuții? Iată, audierea aceasta ne dovedește încă o dată de ce instituțiile europene trebuie să facă mai mult pe viitor. Este vorba despre un parteneriat strategic absolut esențial și tocmai de aceea trebuie să reflectăm uh, mai activ uh, la maniera în care aceste tensiuni ar putea fi eliminate. Și trebuie să reflectăm, uh, de asemenea, la maniera în care interesele și valorile europene pot fi promovate și apărate. Și studiile uh, prezentate de domnul Weidenfeld dovedesc lucrul acesta. Tocmai de aceea vreau să-i mulțumesc domnului Weidenfeld pentru prezență, dar, bineînțeles, și inputul celorlaltor experți a fost la fel de important. Vă mulțumim! Vă mulțumim și noi și la revedere! Right. Uh, colleagues, we're running slightly late. I Stimați colegi, suntem ușor în întârziere. Haideți să trecem uh, imediat la punctul 18 de pe ordinea de zi, situația relațiilor UE-China. Iată,